witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. doamnelor și domnilor mă bucur că putem relua uh, punctual uh, sesiunea noastră. Mă bucur să fiu președintele de ședință. Bine ați venit, domnule comisar, la reuniunea noastră. Procesele verbale ale uh, reuniunii de ieri sunt disponibile dacă sunt comentarii sau completări. Nu, deci nu privește procesul verbal. Bun. Dacă nu sunt comentarii pe marginea proceselor verbale, le considerăm adoptate. Și acum, primul punct uh, pe ordinea noastră de zi este